Ok, chers collègues, je vous propose de commencer. Bine, dragi colegi, vă propun să începem. Chers amis, j'ouvre la séance. Dragi colegi, deschidem reuniunea de astăzi. Începem cu adoptarea ordinei, ordinii de zi. Aș vrea să vă spun că vor, va exista cel puțin o cerere de amânare a unui vot. Am solicitat ca această solicitare de amânare să nu se facă acum, tocmai pentru că nu, vrem, nu vreau să avem uh, o întreagă dezbatere, cum a fost uh, altă dată, ci să uh, fie făcută această cerere înainte de Uh, punctul respectiv. Din punct de vedere al interpretării, avem toate limbile disponibile cu excepția maltezei, finlandezei și croatei. Slovaca este numai pasivă. La 10 și 15 vom avea un grup de 28 de vizitatori invitați ai domnului Pirinski. Ei ni se vor alătura atunci. De asemenea, următoarea reuniune din 5 noiembrie este anulată ceea ce înseamnă că următoarea noastră reuniune va fi la Strasburg pe 15 noiembrie. Uh, iar în ceea ce privește uh, rezultatele reuniunii coordonatorilor, au fost publicate pe uh, site, ca de obicei. În ceea ce privește negocierile interinstituționale în curs, lucrurile au avansat uh, în ceea ce privește echilibrul, echilibrul între viața privată și cea profesională. Am avut un trialog pe 8 octombrie. Acesta a permis uh, discutarea unui prim bloc, mai exact concediul de paternitate, uh, timpul de odihnă, iar prioritățile Parlamentului au putut fi menționate. Ce auzim este că Consiliul nu este foarte flexibil în ceea ce privește concediul parental și va avea loc un, vi, un nou uh, trialog pe 6 noiembrie. În ceea ce privește trialogurile pentru agenții, OSHA, CDFOP și Eurofound. <clears throat> A avut loc uh, o uh, reuniune de trialog pe 16 și am să-i dau colegei mele cuvântul pentru a vă explica ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă spun că sunt mulțumit. Am ajuns la un acord uh, la trialog privind uh, CDFOP și aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor uh, raportori din umbră, echipelor lor, secretariatelor, secretariatului comisiei și tuturor, tuturor asistenților. Am muncit foarte mult la acest punct, șapte trialoguri și rezultatul este unul de care poate toată lumea să fie mulțumită, pentru că el consolidează rolul Parlamentului în funcționarea CDFOP, uh, se asigură deci mai multă um, transparență față de cetățeni, vom avea un expert numit de către Parlament și care va fi în Consiliul de Administrație al Agenției, de asemenea, vom audia pe candidatul pen, pentru postul de director al agenției, iar Parlamentul, de asemenea, va fi consultat când vine vorba de evaluarea activităților agenției. De asemenea, am obținut progrese bune în ceea ce privește reprezentativitatea între bărbați și femei și, de asemenea, am consolidat rolul directorului CDFOP. Iată, pe scurt, în ceea ce privește CDFOP. Mai uh, rămân acum uh, mai rămâne acum să finalizăm acest uh, acord în comisie și apoi în plen. Mulțumesc, spune președintele, și mult succes în viitor. Un alt trialog finalizat este cel referitor la CMD2. Cum am fost raportor, pot să vă prezint eu situația. Într-adevăr, am ajuns la un acord uh, cu președinția austriacă. Uh, vă amintesc că a trebuit să uh, întrerupem discuțiile sub președinția bulgară. Problema la această dezbatere erau um, gazele în urma arderii motorinei. am ajuns la un text care în, mare, în mari linii corespunde poziției uh, dorite de noi la Parlament. Un lucru important de reținut în ceea ce privește concesiile, dar cred că a fost o concesie inteligentă, cea pe care am făcut-o, este că va exista o perioadă de tranziție pentru întregul uh, sector de 2 ani pentru a permite adaptarea și pentru uh, sectorul uh, minelor și tunelurilor pentru acestea perioada de tranziție este de 5 ani. Eu sunt foarte mulțumit de uh, rezultatul obținut. Iată, acestea au fost diferitele uh, informații. Putem uh, trece direct la vot acum. Am să-i dau cuvântul imediat doamnei doamnei McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, prin a spune că eu, la fel ca uh, toată lumea, uh, îmi doresc să încheiem această legislația privind condițiile de lucru transparente și previzibile uh, înainte de finalizarea acestui mandat. Deci, deci, când vă spun că cred că ar trebui să amânăm acest vot, nu este o încercare de a face ca acest dosar să nu fie adoptat în timpul acestui uh, mandat. Domnul Calvet Ciambăn a, lu- a lucrat foarte mult la acest dosar, ca noi toți de altfel. Însă mi se pare greșit să votăm ceva de 101 pagini listă de vot pe care le-am primit ieri seară. Mi se pare oarecum ironic că ne așteptăm uh, din partea uh, echipelor noastre să lucreze jumătate de noapte când lucrăm la o directivă care se referă la condiții de lucru transparente și previzibile. I really believe that this Chiar cred că această comisie pentru ocupare ar trebui să fie un bun angajator și să dea un exemplu pentru a ne face munca în mod uh, adecvat Um, e foarte greu să ne facem munca pentru că am primit astăzi notificări că SND doresc uh, voturi separate. N-am avut pur și simplu timp să ne facem munca cum trebuie. Vă rog să amânăm acest vot. În Comisia de Agricultură, de multe ori, luni seara avem uh, reuniuni de urgență uh, la Strasburg și votăm uh, acolo dosare pe care încercăm să le adoptăm urgent. De ce noi, Comisia pentru Ocupare, nu putem face același lucru pentru a asigura o procedură de vot uh, potrivită. Trebuie să vă spun că și eu am o greșeală pe lista de vot și e foarte ușor să se întâmple asta. Într-o versiune avem 50 și ceva de amendamente, apoi 117. Nu este simplu, nu este clar și cred că ar fi irresponsabil din partea noastră să votăm uh, așa grăbit. Deci, vă rog frumos să uh, ne luăm timpul necesar pentru a vota în mod adecvat. Deci, și deci să uh, amânăm votul. Donc, à titre d'information, mais comme il y a une demande de report de vote, je vous... Există o uh, cerere de amânare a votului, am să vă rog să votați, uh, să votăm această solicitare. În ceea ce privește Uh, solicitările SND de a scoate anumite puncte din compromisuri, am avut o reuniune cu Marita, cu secretariatul și am decis ca uh, să lăsăm lista de vot uh, ca atare, pentru că altfel e imposibil să lucrăm astăzi. Știu că vor exista intervenții mai încolo, dar tot aș, în același spirit am decis să refuzăm amendamentele orale depuse de către PP, dar vom reveni la acest punct. Dar um, asta aș vrea să vă spun uh, clar, uh, înainte de votul uh, privind amânarea votului. Vom vota prin vot electronic. Dorim, cum propune doamna McIntyre, să amânăm votul? Dacă da, atunci votați, votați da. Dacă nu doriți să amânați votul, atunci votați nu. S-a deschis votul. That was not clear that didn't come through properly on the translation. If you want to postpone, you've... Nu cred că a ieșit uh, clar. Dacă vrei să amâni, uh, votezi da. Il n'y a pas de réponse à ce qui était proposé, il n'y a pas de justification du contraire, non? Nu intervine nimeni uh, împotrivă, spune domnul Calvé-Chambon? Vă rog, dacă doriți, domnule Calvé-Chambon. Oui, le meilleur des esprits et en respectant bien entendu. Bineînțeles că respect intenția celor care ar vrea să amâne votul. Eu aș vrea să-l amânăm vreo trei luni, dacă se poate. Am atâtea idei, numai că uh, până la urmă totuși perfecțiunea este inamicul binelui. Suntem obișnuiți să lucrăm uh, sub presiune. Amendamentele nu știu câte reuniuni ale raportorilor din umbră au avut loc, dar compromisurile au fost trimise de mult timp. Toate proiectele de... au fost trimise. Ce a, a ajuns ieri seară a fost uh, ultima tușă la nivel administrativ, dar dinainte se știa conținutul. Și n-aș vrea să punem sub semnul întrebării această muncă excelentă făcută sub enormă presiune, uh, uneori muncind noaptea din partea secretariatului. Colegile de la uh, secretariat au muncit pe brânci la acest uh, dosar. Ce îmi doresc eu este să avem cel mai bun text posibil însă uh, am, am mandatul uh, Parlamentului de a avea acest uh, text uh, în timpul acestei legislaturi. Pentru că dacă nu, vo îi vom dezamăgi pe lucrătorii europeni. Și ce se ascunde în spate dorinței de a amâna, nu spun în mod uh, malițios, uh, este că, de fapt, ar fi imposibil să mai uh, adoptăm acest dosar dacă l-am amâna. Aș dori să uh, vă spun că am solicitat codeci uh, codecizia din prima zi și mi s-a spus nu veți o, o uh, obține. Am spus faceți-mi un calendar ca să obținem acest mandat ni s-a făcut calendarul și am spus tuturor raportorilor din umbră, voi fi foarte strict la acest punct, pentru că fie obținem ceva, fie nu obținem nimic. Asta ar fi miza dacă nu respectăm calendarul. Dacă nu votăm astăzi, votăm în decembrie. Ceea ce înseamnă că din 10 uh, ianuarie până în 6 februarie am avea timp pentru trialoguri. Ar fi o glumă proastă. Ce solicit uh, tuturor este să respectăm acest calendar pentru a putea oferi câteva rezultate lucrătorilor în acest mandat. Președintele, mulțumesc. Am dat cuvântul cuiva pentru, cuiva împotrivă, nu vreau să deschidem dezbaterea, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru am pentru cine este pentru amânare uh, să voteze da, cine este împotriva amânării să voteze nu. I think, Chair, the, the translation is not clear. Ah. Uh, we, we should be voting. If you want to vote today. Doamna McIntyre, cred că nu a uh, reieșit clar. Dacă vreți să votați astăzi, votați nu pentru amânare. Dacă vreți să amânați, votați da. Donc, ceux qui sont pour le report du Cine dorește amânarea votului, deci să nu votăm astăzi, să voteze da. Cine este împotriva amânării votului, deci să votăm astăzi, să voteze nu. S-a deschis votul. Le vote est clos. Uh, sorry, tout le monde a voté? A votat toată lumea, s-a închis votul. Et donc, nous allons procéder. Și deci vom vota. Alors. Oui, monsieur Radke. Domnul Radke. Uh, chair, I have to protest against the working method. Domnule președinte, protestez față de metodele de lucru. Amendamentele noastre orale au fost depuse la termen și nu contraziceau, ci au adus noi elemente și au fost uh, respinse. În ceea ce privește solicitările SND, amendamentele 364, 366, 407, 495, 496, 407, 579, 508, 729, 808 și 807. Aceste solicitări au fost depuse după termen Uh, pentru schimbări la lista de vot. Noi protestăm împotriva deciziei președintelui de a le accepta după termen. În plus, ele contrazic uh, compromisurile la care s-a ajuns. Trebuie să subliniem că toate grupurile trebuie să fie aplicate la fel și trebuie respectate termenele. Nu se poate ca astfel de modificări consecvente să fie introduse o oră înainte de vot. Je demande votre indulgence parce que vous savez... În regulă. Vă cer niște înțelegere pentru că acest vot este complicat. Ca să fie clar, în primul rând, înțeleg, iau notă și ascult uh, ceea ce a spus domnul Radke. Ca să fie clar, amendamentele depuse târziu de către SND cu Marita, cu secretariatul, le-am refuzat. De ce? tocmai pentru a menține un anume echilibru. Poate că nu e cel mai curat, să zic așa, dar permite un oarecare echilibru în munca pe care o facem. Tocmai de aceea mențin această decizie. În al doilea rând, deci să știți că am refuzat amendamentele, în plus am refuzat amendamentele orale din partea PPE, în ciuda refuzului uh, se, uh, uh, se poate face amendamentul, se poate depune amendamentul oral. Dacă vreți să faceți asta, voi verifica dacă există trei deputați care refuză acest amendament oral și în acest caz va fi respins. Deci, amendamentele orale din partea SND. Da. Am ascultat decizia dumneavoastră. Însă ca să-i răspund domnului Radke, nu sunt voturi separate. Sunt amendamente din partea grupului nostru care nu au fost incluse în compromisuri. Deci este cu totul altceva decât uh, ceea ce a făcut PPE cu amendamentele sale. Dar am luat notă de decizie și vom reveni la asta mai târziu. Domnule Caza. Da, vă accept decizia, domnule președinte, însă sunt de acord că trebuie verificat ce s-a întâmplat. Trebuie să știm ce s-a întâmplat. Eu aș, asta aștept, uh, explicația a ceea ce s-a întâmplat cu aceste amendamente. Donc, clairement, la décision a été prise, c'est pas la... Je l'ai... Decizia a fost luată, nu este decizia poate um, um, cea mai curată, să zic așa, dar eu propun ca la reuniunea coordonatorilor să reabordăm acest subiect. Acum însă vă propun să trecem la vot cu lista de vot pe care o avem. Dacă uh, sunt prezentate amendamente orale, vom vedea dacă sunt acceptabile sau nu. Donc on me demande de préciser pour être très clair. Deci, ca să fie mai clar, în momentul în care ați dori să depuneți amendamentul oral, semnalați acest lucru și vom vedea dacă este acceptat sau nu. Eu propun să începem cu votul. Am să merg mm, relativ încet, dar um, la fel ca dumneavoastră și eu mai descoper anumite lucruri pe lista de vot. Din când în când va trebui să mă mai consult cu secretariatul. Vom avea multe voturi electronice pentru că îmi doresc ca lucrurile să fie cât se poate de clare. Începem deci cu referirea numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Prea repede. Acum s-a închis votul. și se respinge. Cu 5 pentru 42 împotrivă, 0 abțineri. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 29 la 19. Le compromis 4. Compromisul 4. S-a deschis votul. Le vote est clos. Non plus. Ok, tout le monde a voté. Le vote est clos. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă cu 31 la 14. Compromisul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Urmează o serie de amendamente identice de la 330 până la jurii 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Articolul 1, aliniatul 4, amendamentul 341, din nou o serie de uh, voturi uh, identice. S-a deschis votul. S-a închis votul și se resping. Trei sute patruzeci opt. S-a deschis votul. S-a închis votul Se respinge. 349. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, articolul 1, aliniatul 7. Votăm propunerea uh, originală din text în ceea ce privește regula 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. Articolul 1, aliniatul 7. Propunerea comisiei. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul 9, la articolul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 51, un compromis alternativ. La considerentul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Ceea ce înseamnă Ajungem la articolul 2, aliniatul 2A, amendamentul 411. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 11. Da, vă rog, domnule Calveșombon. Aș sugera uh, să ne spuneți paginile, ne-ar ajuta foarte mult. Dacă aveți uh, aceeași listă, președintele, mă tem că nu am aceeași listă. Când președintele spune pagină, cred că asta creează mai multe probleme decât când nu o spune. Deci, compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 54, pe două părți, s-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul și se adoptă. Și acum votăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Euh, split Avem 5 uh, părți la 425. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A patra parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A cincea parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu 440, aproximativ două pagini mai târziu. Articolul 3, aliniatul 2, punctul H. Amendamentul 440 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu articolul 3, aliniatul 2, jurii 60, 3-4 pagini mai târziu. Jurii 60. S-a deschis uh, votul, s-a închis votul și se respinge. Continuăm deci cu 485 și 487 care sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 491. Articolul 3, aliniatul 2, punctul N. 491. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul și se respinge. 493. articolul 3, aliniatul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 494. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. aproape o pagină mai încolo, 498, articolul 3, aliniatul 2A. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 499, s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Le 501. 501. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Avem două amendamente identice, 505 și jurii 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. 502. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 503. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. N-a limită. 504. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. Să închizi votul. Se respinge. 506. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. O intervenție din sală. Se pare că o cartelă nu merge. Putem să votăm uh, ultimul vot? Nu funcționează. Având în vedere că este o problemă tehnică, spune domnul președinte, e logic să recomandăm. La da, 506 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 508. Acesta și 509. De fapt, avem un amendament oral depus de FD. Aveți, uh, NF, aveți obiecții? Nu? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Dăm câteva pagini și ajungem la compromisul 18, articolul 5. Compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19 la articolul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. S-a deschis votul. Cam 3-4 pagini mai departe. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 23, articolul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 649. Articolul 8, alinatul 2, s-a deschis votul. 649. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 29. E un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. articolul 9, compromisul 25, s-a deschis votul. S-a închis votul. Intervenții fără microfon din sală. S-a închis votul. Il est accepté. Se adoptă. Mai dați 3-4 pagini pentru a ajunge la compromisul 30. 24A9. Compromisul 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 34, articolul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 12, alinatul 1A, 769. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. O să o luăm de la capăt dacă am fost prea rapid. Deci, 769. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 770 și FEM 23 sunt identice, să le schizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. FEM 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai mergem 4-5 pagini mai departe la 813 și jurii 106. Deci 813, jurii 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 814. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 816, 17, 18 și 19 sunt identice. La acesta deschidem votul. Se închide votul. Se resping. Compromisul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Le jury 112. Jury 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 846. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu se deschisese. 846. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem uh, la 848 și jurii 114, identice, câteva rânduri mai jos. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 859. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 860. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 861. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la considerente. Jurii 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Doi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Jurii 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. FEM 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 82, considerentul 3. S-a deschis votul. Se respinge. 83 trebuie votat, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 84. S-a deschis votul. La 84, da. S-a închis votul. Se respinge. 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 3. S-a deschis votul. Jurii 3. S-a închis votul. Se adoptă. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. FEM 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. FEM 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. FEM 6. Avem speed vote. Sunt trei părți. S-a deschis votul la prima parte. A închis votul. Se respinge. Nu votăm a doua parte, nici a treia. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Jurii 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 95 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 97. S-a deschis votul. 96, mă scuzați, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. Doamnă Sander, da. Domnule președinte, aș dori să vă cer din nou reintroducerea unui amendament oral ca să putem să adăugăm la acest compromis niște derogări pentru pompieri și pentru pompierii voluntari. Vă rog. Deci avem acest amendament oral. Se opune cineva? Da. Deci nu putem accepta amendamentul. Mulțumesc. Trec la compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Jurii 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 6. Amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 117 Considerentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Donc, le, ensemble, le 122 et le jury 9. Deci 122 și jurii 9 împreună. S-a deschis votul. 122 și jurii 9. Da. O mică întrebare. Uneori se votează amendamente identice. Le votăm împreună. Înțeleg. Și înțeleg ce înseamnă și diferite. Dar ce înseamnă aproape identice? Păi dacă sunt aproape identice, nu sunt identice. Vă pot răspunde dacă doriți. Eu sunt, uh, nu știu, poate e o subtilitate care îmi scapă. De la prima versiune din lista de, vo- de vot s-a indicat acest lucru pentru o serie de amendamente, pentru că au aceeași intenție, dar uneori e un cuvânt care e diferit, dar care nu schimbă deloc înțelesul. Am consultat juriști lingviștii și uneori este vorba de un cuvânt care e mai potrivit um, din punct de vedere legal și după aceea, în timpul verificării, jurisdicții pot să verifice, însă intenția este aceea și se păstrează acesta. Eu chiar am încercat, când am făcut acest lucru, să se respecte acest lucru. Deci n-au fost uh, contestații până acum din partea uh, grupurilor. E, ce vreau să fac eu mai, mai degrabă era să vă tachinez. Iată, uh, colegul nostru este, vrea să ne tachineze în această dimineață. Deci, 122 și jurii 9. Votul s-a deschis. S-a închis. Se respinge. Juri 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Donc on, le 124, le vote est ouvert. 124, s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se respinge. După aceea votăm considerentul 8, deci de la 125 la jurii 11 s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. se resping. Donc le 130, le vote est ouvert. 130 s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se respinge. 131 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. vérifie. Le 132 est adopté et on passe au 100. Deci verificăm. Uh, se adoptă 132 și deci trecem la 139, 140, 141, 142 care sunt identice. Sorry, on reprend pour que on se perde pas, donc on reprend. Reluăm ca să nu ne pierdem. La 137 reluăm votul. S-a deschis votul. Recital 8. Considerentul 8. S-a închis votul. Se respinge. 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 138. Nu, devine caduc. Așa că trecem la 139, 140, 141, 142, 143, 144 și jurii 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. adopté, non, tombe. Donc on passe, oui. Le 147. 100... 147. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Respins. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Dis. 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 155. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 156. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 157. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Jurii 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 151. 159, mă scuzați. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 12. <coughs> S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 22. Se deschide votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 26. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 235. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 236 și jurii 25. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 27. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 28. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Avem un vot pe părți la 248. Trei părți. <clears throat> Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 249. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 32. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul 33. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 35. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 22. <clears throat> S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Jurii 29. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 270. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. La 266 avem un amendor al cerut de ALDE. Se opune cineva um, acestui amendament? Nu? S-a deschis votul la 266. S-a închis. Se adoptă. 272 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Avem un vot pe părți. Votăm întâi 273, 274 și jurii 30. Două părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cea de-a doua parte. Deschidem votul. Închidem. Respinsă. Uh, FAM 10. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Avem două amendamente identice, 275 și jurii 31. S-a deschis votul. S-a închis. Uh, respins. 276. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 277. Amendament oral depus de ALDE. Cineva se opune acest amendament? Văd că nu. Deschidem votul. A închis votul. Se adoptă. Trecem la 280. S-a deschis votul. S-a închis. 280 se adoptă. 281. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Trecem la 284, la considerentul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 285 și jurii 33 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis. Respinse. 288. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. FAM 11. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 289. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 291 și 292 s-a deschis votul. S-a închis. Respinse. Trecem la votul pe părți la jurii 34, prima parte. Avem două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cea a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 294 și jure 35 identice. Să deschizi votul. S-a închis. Respins. Sunt respins amândouă. Juri 36. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 42. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 298. S-a deschis votul. S-a închis. Închis. Respins. 299. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 300. S-a deschis votul. Se adoptă. 301. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 302. Se adoptă. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 37. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 304 și jurii 39 sunt identice. Deci 304 și jurii 39. S-a deschis votul. S-a închis. Respinse. 305. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 306. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 27 s-a deschis votul. 28. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Douăzeci și nouă. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. La început, mă scuzați, am sărit peste un vot. Un amendament. La început de tot, FEM 2. Îl vedeți spre a doua, al doilea rând. S-a deschis votul la FAM 2. La început de tot, chiar pe prima pagină. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Am terminat. Haideți să luăm o... Vă las un minut sau două dacă aveți nevoie de consultări, dat fiindcă e un vot complicat, deci aveți un minut sau două la dispoziție pentru eventuale consultări. Deci vă las puțin timp pentru mandat. Acum, la raport. S-a deschis votul. Votăm raportul. votat toată lumea? S-a închis votul. Hai, hai. Se adoptă. Aveți nevoie de o mică pauză, mă uit la voi. Se pare că nu e cazul. Vă supun la vot acum mandatul. S-a deschis votul. Deci votul e deschis. S-a închis. Și mandatul se adoptă. Vă mulțumesc! v-aș ruga încă o dată să mă scuzați pentru cât de mult timp am avut nevoie, dar era nevoie. Aveam nevoie de un vot precis. Thank you, friends, for this voting session. It... Uh, dragi colegi, pe toți ne-a obosit sesiunea de voturi. Acum ne continuăm ordinea de zi cu următorul punct, punctul numărul 5. Erasmus, programul Uniunii pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, pe care îl cunoaștem cu toții foarte bine. Îi dau cuvântul raportorului, domnului Emilian Pavel. Vă rog, aveți cuvântul domnului Pavel. Dear colleagues, Dragi colegi, Erasmus Plus e unul din programele cele mai reușite și, și printre preferatele mele și e o plăcere și onoare să fiu raportor la acest dosar. Și cu toții putem vedea din scurta justificare, din justificarea succintă și din uh, proiectul de raport uh, aceste lucruri. Eu cred că acest proiect trebuie consolidat, extins, să fie mai inclusiv și toate rapoartele anterioare din Parlament au cerut Comisiei și statelor membre să facă presiuni pentru a îmbunătăți acest program pentru a avea un impact mai mare asupra vieții cetățenilor. Următorii ani de Erasmus Plus sunt foarte importanți, nu doar pentru educație și pentru programele de învățământ, ci și pentru viitorul Europei, deoarece e o investiție în resursa noastră cea mai prețioasă, adică în oameni. Să investești în oameni, în uh, capacitățile lor, asta ne va ajuta să uh, ne sporim competitivitatea la nivel internațional. În ceea ce privește proiectul de raport, aș vrea să subliniez câteva puncte. În primul rând, numele. Erasmus nu e doar un program, e și uh, o marcă foarte ambițioasă europeană. Deci, de aceea vreau să rămână cu denumirea Erasmus Plus. Acest plus uh, arată toate inițiativele, acțiunile, modificările aduse la acest program care deci ar trebui să intre sub această umbrelă mai generală. Al, doilea rând, bugetul. Sunt de acord 100% cu rezoluția Parlamentului uh, cu privire la următorul CFM, deci cer o triplare a bugetului. Cred că acest lucru e crucial. Pe lângă asta, pentru a implementa pilonul de drepturi sociale, noul Erasmus Plus, prin măsuri specifice ar trebui să se concentreze asupra incluziunii și să ajungă și la cei care au mai puține uh, șanse de a participa în astfel de scheme. Trebuie finanțat învățământul pentru a înlesni uh, și pregătirea persoanelor mai în vârstă. Acum, în ceea ce privește granturile, uh, Uh, sumele de călătorie, sumele forfetare, acestea ar trebui revizuite și ajustate la costul uh, uh, de trai din țara gazdă și să țină cost și de călătorie. Calitatea. Pentru a avea un impact pozitiv asupra cetățenilor, insist ca programul să asigure experiențe de calitate în ceea ce privește mobilitatea pe baza principiilor din uh, Carta Europeană uh, pentru Mobilitate. Prevederi cum ar fi informațiile, sprijin pentru pregătire, recunoașterea calificărilor și experiențe, precum și planuri clare de um, învățare cu rezultate. Asta trebuie garantate. În al treilea rând, educația vocațională și formarea. Acest program e esențial în acest domeniu și un buget potrivit, flexibilitate și scheme adaptate sunt necesare pentru a crește calitatea programului. Învățarea pe parcursul vieții. Cu toții vrem ca aceasta să devină o parte integrantă din viața cetățenilor. Trebuie să fie un obiectiv transversal din Erasmus Plus și de aceea să sprijinim cooperarea transsectorială și proiectele care au o astfel de abordare uh, Uh, care să promoveze învățarea pe parcursul vieții. 6. Plată egală pentru muncă egală. Și în Erasmus Plus trebuie respectat acest principiu. De aceea cer ca toate costurile de personal la organizațiile care participă la același program cu rezultate intelectuale să se bazeze pe o remunerare unică. Parteneriatele pentru excelență. Salut propunerile Comisiei de a clădi astfel de parteneriate de excelente, centre de excelență profesională. Însă, cred cu tărie cu acoperire cât mai largă geografică e uh, necesară. Și ar trebui deblocat sprijinul de la bugetul central Erasmus Plus 8. Recunoașterea competențelor dobândite în urma mobilității. Toate trebuie documentate, validate, recunoscute. Cer ca statele membre să se asigure că se aplică recomandarea Consiliului cu privire la uh, cadrul european pentru calitate și ucenicie în ceea ce privește învățarea formală și neformală și toate instrumentele comunitare care contribuie la învățarea în străinătate și asigură învățare de calitate. Și o ultimă propoziție. Secretariatul de la CULT mi-a cerut să avem votul la noi în decembrie, dar asta va depinde de numărul de amendamente, de câte negocieri vom avea după înaintarea amendamentelor care trebuie înaintate până pe 23 octombrie. E cam discurs să votăm în decembrie, însă dacă ne străduim, cred că putem să reușim pentru ca cei de la cultură să voteze în loc de februarie în ianuarie. Însă vom vedea asta după ce vor fi înaintate amendamentele până pe 23 octombrie, adică marțea viitoare. Acestea fiind spuse, aștept uh, să colaborez cu toți raportorii din număr, cu toți colegii și cred că dacă vom asigura o implementare calitativă, Erasmus Plus va avea un efect pozitiv deosebit asupra cetățenilor. Mulțumesc, domnul președinte! Mulțumim, domnule Pavel! Acum domnul Man are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc și colegului Pavel pentru uh, munca depusă. Cred că cu, un cu acest calendar propus se poate trăi foarte bine. Uh, trebuie să consolidăm cooperarea, să nu spună Comisia Cult că la final ei decid și uh, noi rămânem în urmă, nu se poate întâmpla asta. Ieri a fost o audiere uh, la Comisia pentru Cultură, a fost foarte interesant. Ne-am dat seama că avem foarte multe idei în comun și cu siguranță vom uh, putea consolida unele elemente. Erasmus Plus uh, este una dintre marile realizări ale Uniunii Europene și înainte era cazul, dar acum cu acest plus tinerii pot avea posibilitatea de a Uh, fi uh, ajutați nu cu cuvinte, ci cu măsuri concrete pe care trebuie să le ancorăm. Uh, mobilitatea transfrontalieră este din ce în ce mai importantă. Competențele trebuie consolidate, suntem de acord. Vrem să promovăm capacitatea de a fi angajați ai tinerilor și Erasmus Plus din acest punct de vedere este foarte important. Și când ne gândim la această lipsă de uh, perspectivă cu care se confruntă tinerii, iată, avem o măsură ca răspuns. Măsuri, pre, o măsură precum Erasmus+. Plus. O triplare a bugetului, bun, putem noi să cerem, dar uh, nu sunt uh, convins că vom putea obține asta. Din Germania îl avem pe comisarul Oettinger Günther Oettinger a spus că trebuie să facem uh, economii peste tot, numai nu la Erasmus. El vrea să dubleze bugetul. Acolo cred că trebuie neapărat să îl sprijinim, pentru că la celelalte programe lucrurile nu vor sta la fel. Ce poate face Erasmus într-o perioadă a șomajului în rândul tinerilor? Care sunt lucrurile pe care trebuie să le optimizăm? Cred că este important că și în conștiința oamenilor Erasmus Plus este mai mult decât o, un, un sprijin pentru tineri Ehm, forma, ehm, învățământul și formarea profesională trebuie să fie mult mai importante. Cred că oamenii simt că Erasmus Plus este ceva pentru ei. Și încă ceva, banii Erasmus, Erasmus trebuie folosiți pentru a face ceva împotriva populismului, să uh, finanțăm proiecte democratice, să arătăm ce este periculos la măsurile populiste, ce este periculos la uh, radicalism, la excluziune. Și cred că uh, pentru asta trebuie folosiți banii Erasmus+. plus. Este un domeniu uh, al educației care este foarte important. Incluziunea, foarte importantă, sunt de acord. Uh, de asemenea, sunt de acord cu învățarea de-a lungul întregii, cu formarea de-a lungul întregii vieți. Sunt de acord cu asta, Emilian. Și cred că programul trebuie să fie mai ușor de utilizat, mai simplu, este ceva ce uh, întâlnim adesea când discutăm cu oameni care au de-a face cu Erasmus+. Plus. Ne spun că mult prea multe lucruri sunt prea complicate. Eu voi depune în acest sens uh, un amendament sau altul, dar cred că avem multe uh, puncte în uh, comun. Poate spre osebire de alte rapoarte pe care la care am uh, lucrat, cred că aici avem uh, șansa să ajungem la poziții comune. Este important, e un semnal important către tineri că nu îi abandonăm, indiferent în ce situație sunt. Vrem să îi ajutăm ca să-și uh, extindă competențele și capacitățile, astfel încât să Uh, poată simți că uh, contribuie la această Europa. Și noi vrem să contribuim financiar la asta. Aștept cu nerăbdare colaborarea. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. ALDE este reprezentat de doamna de la Baiova. Doamna Stevens, aveți cuvântul. Dank u, voorzitter. Beste collega's, ik wil allereerst de raport. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca excelentă depusă. Sunt convinsă că este o bază foarte bună care ne va permite să ajungem la un text echilibrat și pozitiv. Programul Erasmus este esențial, crucial. Dă cetățeanului să, posibilitatea să obțină competențe profesionale unice, oferă un avantaj concurențial pe piața muncii, dar și în viață în general. Cine a participat la programul Erasmus găsește mai ușor un loc de muncă. Cifrele nu mint. Investițiile în programul Erasmus sunt deci investiții care um, aduc beneficii și trebuie investit acolo unde există o valoare adăugată reală. Deci, tocmai de aceea sunt pentru o creștere semnificativă a bugetului Erasmus cererea este superioară ofertei. Asta nu înseamnă că întregul buget al Uniunii Europene trebuie crescut, ci trebuie folosit mai, folosite mai bine uh, fondurile necesare, uh, fondurile existente, mă scuzați. Programul Erasmus Plus este un uh, program far uh, și este esențial și pentru cei cu uh, dizabilități. Uh, inclusiv de mobilitate, dar nu numai. Eu cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, problemele administrative cu care te confrunți dacă îți trebuie interpretare în limbajul semnelor, dacă uh, nu auzi, de exemplu. Programul Erasmus ar trebui să răspundă uh, și principiilor cartei ONU în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Mă bucur că proiectul de aviz se, bazea, se mm, concentrează asupra formării profesionale. Formările practice trebuie încurajate. Învățământul trebuie să aibă um, ca scop să um, crească competențele fiecărui um, student sau elev. Fiecare persoană trebuie să aibă dreptul să uh, își găsească un loc de muncă care să-l mulțumească. Mă bucur de asemenea că raportorul vorbește despre calitate, pentru că în trecut vorbeam mult despre cantitate, dar nu atât de mult despre calitate. Nu e vorba de numărul de studenți care participă la Erasmus. Eu m-am bucurat să văd criticile um, raportorului în ceea ce privește Discover EU. Nu suntem moș Crăciun. Aș vrea să-mi exprim și unele preocupări nu sunt pentru afectarea specifică a nevoilor. Uh, acordarea de uh, fonduri depinde de nevoi. În ceea ce îi privește pe refugiați și pe solicitanți de azil, aceștia trebuie integrați în statul gazdă și să se, trebuie să se investească în uh, învățarea limbii. În rest, nu trebuie să uh, uităm că educația este de competența statelor membre. Eu cred în principiul uh, unității în diversitate, principiul european. Însă, între universități, cred că nu trebuie să existe mai mult decât cooperare. Sunt convinsă că vom uh, coopera foarte strâns și cred că vom avea un document uh, echilibrat și foarte bun. Thank you, madam. Mulțumim foarte mult, doamnă Stevens. Doamna Dlabaiova. Însă nu o văd. Este altcineva din partea grupului ALDE? Se pare că nu este cazul. Atunci grupul GUE. Domnul Iaric nu este. Este altcineva prezent din partea GUE? Se pare că nu este cazul. Mulțumesc. Verzi atunci. Domnul Mezerici. Nici dumnealui nu este prezent. Asta înseamnă că trecem la grupul ENF. Doamna Melan este? Nu. Asta înseamnă că am avut câteva observații. Poate domnul Pavel dorește să adauge ceva la final? Vă rog. Um, voi vorbi în germană. Probabil din cauza votului uh, prelungit, uh, colegii au trebuit să plece, probabil au avut de avioane de prins și n-au putut participa la dezbatere, dar cu siguranță vom uh, recupera timpul pierdut în reuniunile cu raportorii din umbră. Sper să putem pune Erasmus în lumina pozitivă pe care o merită și sperăm să putem îmbunătăți uh, aspectele deja pozitive ale programului. Câte ceva în ceea ce privește cele spuse de colegi. Bineînțeles că va, ar fi complicat să avem o triplare a bugetului, însă cred că Parlamentul trebuie să meargă negocierile cu Consiliul uh, cu un mandat Comisia deja a propus o dublare, dacă mergem cu triplarea, măcar știm că obținem dublarea. Asta este uh, abordarea pe care o propun eu și sper că vom mă veți susține. Sunt de acord că putem combate populismul și radicalismul și cu Erasmus Plus și mă bucur că ați abordat acest subiect. Un uh, element menționat este această complexitate care mm, mm, îi face pe oameni să se teamă să participe la acest program pentru că e foarte multă hârtogăraie de rezolvat și asta trebuie uh, îmbunătățit. Doamna Stevens a vorbit despre uh, calitate versus cantitate. Trebuie să fim atenți dacă vrem o triplare a beneficiarilor, nu putem obține asta cu o dublare a bugetului. Deci trebuie să vedem de unde uh, finanțăm această participare triplă. Trebuie să spun că eu nu am criticat Discover EU, am spus numai că dacă facem acest lucru și salut această inițiativă, trebuie să ne asigurăm că conține și o parte culturală, astfel încât cei care folosesc programul și călătoresc în Uniunea Europeană să se întoarcă acasă cu mai mult decât câteva fotografii frumoase, să înțeleagă ce cultură au uh, vizitat și, uh, practic, să aducă cu sine acasă acest principiu al uh, unității în diversitate. Mulțumesc foarte bune pentru, um, to- pentru toate cele spuse astăzi. Uh, sunt convins că vom coopera bine și cred că vom reuși să votăm în decembrie. Thank you. Deadline for amend- Mulțumesc. Termenul pentru amendamente 23 octombrie la prânz. Votul la Ample este planificat pe 22 ianuarie, iar votul la Comisia pentru Cultură este planificat în februarie 2019. Continuăm cu punctul 6 de pe ordinea de zi, Fondul Social European Plus, ESF Plus. Se dezbate acum, cred că în toate grupurile politice, dau cuvântul raportoarei doamnei Lope Fontanie. Aveți cuvântul doamnă președinte. Într-adevăr, noi, cei de la Comisia aceasta, suntem perfect conștienți că Fondul Social European reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene pentru a promova ocuparea și includerea socială și ca membrii ai acestei comisii, datoria noastră este aceea ca acest lucru să rămână în picioare și în perioada 2021-2027 importanța raportului uh, s-a dovedit uh, și în cele 768 um, de amendamente care au fost depuse și care sunt convinsă că vor îmbunătăți textul propus. După cum am uh, spus-o cu alte ocazii, avem puțin timp la dispoziție pentru a adopta raportul. Se prevede să se voteze în comisie pe 26-27 noiembrie așa că trebuie să facem un uh, efort uh, în negocieri ca să ajungem mai uh, repede la un text care să fie util pentru cetățenii europeni. Deocamdată am avut două reuniuni cu raportorii în, din umbră și avem prevăzute reuniuni săptămânale până la vot. Și trebuie să menționez ambianța plăcută de la aceste ședințe care arată interesul de a ajunge la acorduri. Punctul cel mai uh, complicat, uh, pe care încă nu l-am discutat în reuniunea Noastră, se referă la articolul 7 cu privire la concentrarea tematică. Aici uh, vreau să subliniez, așa cum am făcut-o și când am prezentat raportul, că sunt perfect de acord cu legătura propusă între recomandările specifice fiecarei țări și Fondul Social European Plus, pentru că acest lucru va fi uh, necesar pentru a asigura um, aplicarea corectă și legătura cu pilonul social. În uh, recomandările specifice țărilor se identifică provocările cu care se confruntă fiecare stat membru și care se vor um, îndeplini având în vedere principiile stabilite în pilonul social. Iar acest pilon se ocupă tocmai de um, Uh, modul în care se aplică um, semestrul european. Fiecare stat membru are propriile sale provocări și tocmai de aceea statele membre trebuie să dispună de o flexibilitate pentru a aloca resursele către acele aspecte unde e nevoie mai mare, având în vedere um, caracterul specific local și regional. De aceea trebuie să fim foarte prudenți și acesta este un alt uh, punct pe care trebuie să-l dezbatem în reuniunile noastre Trebuie să fim uh, prudenți așadar când e vorba de stabilirea dinainte a anumitor uh, procente pentru diferitele domenii tematice. De asemenea, sunt pe deplin de acord cu faptul că e important să alocăm un procent însemnat incluziunii sociale și lupte împotriva sărăciei și că Așa cum am uh, menționat și pe 17 um, octombrie, care este ziua de luptă împotriva sărăciei, asta a fost ieri, uh, sărăcia um, uh, este legată de excluziunea socială și de asemenea considerăm că trebuie să crească rata de cofinanțare la 85%, mai ales în temeiul articolului 4 și să fie însoțit de asemenea de politici care să fie în folosul grupurilor celor mai defavorizate și FSE Plus trebuie să se concentreze pe politici active. La fel, sunt de acord cu faptul că e important să se păstreze ocuparea tinerilor ca o prioritate europeană de vârf. Însă trebuie să găsim un echilibru corect uh, să vedem că dacă stabilim dinainte niște procente prea ridicate, riscăm să rămânem fără fonduri pentru alte măsuri necesare. Însă, concret, trebuie să spun că suntem pe un drum bun și dacă vom uh, continua în continuare ca până acum, putem să um, ajungem la un text care să se bucure de sprijinul unei majorități ample a Comisiei EMPL și eu asta sper. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Thank you. Um, I think that uh, Mr. Mulțumesc. Cred că domnul Benifei e pe drum. I-am văzut asistentul. Vom aștepta și vom vedea. Am să-i dau cuvântul doamnei Trebesius. Înlocuită de către doamna McIntyre, de fapt. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele Ulricăi Trebesius, raportorul nostru din umbră la acest dosar, care regretă că nu poate fi prezentă, dar ne-a, ne dat niște note um, astfel încât să vă spun care este poziția sa. Ulrike spune că inițial proiectul de text părea să fie în conformitate cu idei pe care le sprijină grupul ECR. Noi considerăm că ESF Plus este un uh, o reorganizare a fondurilor utilă pentru a obține o mai bună eficiență și o mai bună alocare a fondurilor acolo unde ele sunt necesare și aduc valoare adăugată. Așadar, am avut o atitudine pozitivă față de propunerea inițială, însă, um, din discutarea amendamentelor de compromis, este că s-ar putea să existe unele puncte unde nu vom merge în aceeași direcție. Compromisurile extind domeniul de aplicare și obiectivul regulamentului și promovează centralizarea din punctul nostru de vedere. Acest lucru contri, contrazice ideea inițială de eficiență și simplificare. Pentru grupul ECR, respectarea, flexibilitatea statelor membre în alocarea fondurilor, de exemplu, între diferite politici și priorități, este crucială. Tocmai de aceea, uh, suntem pentru mai multă flexibilitate pentru statele membre în alocarea resurselor în gestiunea partajată. De asemenea, nu putem fi de acord cu creșterea uh, alocării procentajului minim pentru acțiuni pentru incluziune socială de la 20 la 25%. Noi considerăm că fiecare stat membru trebuie să-și prioritizeze propriile nevoi și să uh, acorde mai multe mai multă finanțare politicilor din uh, ESF acolo unde consideră că e necesar. De asemenea, există alte fonduri. Uh, fondul pentru ajutarea celor mai vulnerabili, care are, e dedicat special uh, combaterii sărăciei extreme în Uniunea Europeană. Din acest motiv, ESF Plus ar trebui să se concentreze mai mult pe politici proactive și pe a sprijini ocuparea și educația dar uh, și pe eficiența administrației publice. Nu să uh, prioritizeze numai acțiunile de incluziune socială. Nu în ultimul rând. Finanțarea pentru uh, combaterea sărăciei, pentru uh, populația cea mai vulnerabilă, nu trebuie să existe o cale de finanțare a migrației ilegale, pentru că există alte fonduri dedicate migrației și aceste acțiuni trebuie să fie aprobate de instituțiile UE. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna McIntyre. Sunteți pregătit, domnule Benifei, să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul. Yes, sorry for... Uh, da, îmi cer scuze că am întârziat. Credeam că suntem la punctul anterior. Scuze încă o dată. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am impresia că cele 768 de amendamente prezentate la propunerea Comisiei în ceea ce privește regulamentul pentru Fondul Social European Plus se află multe sugestii pozitive și utile. Prin urmare, îi mulțumim raportoare pentru faptul că ne-a permis să progresăm în mod rapid și organizat în ceea ce privește redactarea amendamentelor de compromis deoarece și-a demonstrat astfel disponibilitatea dumnei de a întruni o majoritate puternică în sprijinul acestui raport. Cu siguranță va fi esențial să începem trialogurile cu un mandat cât mai extins pentru a obține un rezultat ambițios nu doar pentru Parlament, ci și pentru toți viitorii beneficiari. Dacă vom avea un fond social european puternic, vom avea o Europa mai egalitară, mai solidară, mai aproape de cetățeni. Deci un loc unde se trăiește mai bine. Mai avem încă multe de făcut în ceea ce privește amendamentele de compromis și începem acum să intrăm uh, în discuțiile mai complexe. Săptămâna viitoare vom discuta despre articolul 7, unde e vorba de concentrarea tematică, 8 despre parteneriat, 9 combaterea sărăciei, 10 măsurile de sprijin pentru ocuparea în rândul tinerilor și 11 cu privire la sprijinul pentru implementarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară din semestrul european. Amendamentele pe care le-am prezentat ca grup Noi SND au ca scop uh, extinderea sferei de acțiune. Uh, vrem să avem mai multe politici de incluziune socială, deci aici sumele ar trebui să crească cu cel puțin 30% din resursele din Fondul Social European, din fondul naționale. Vrem de asemenea să avem mai multe resurse pentru a combate sărăcia, situația precară din punct de vedere material. Deja știm că inițiativa pentru ocuparea tinerilor e un instrument care s-a dovedit esențial pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, aceasta fiind o prioritate politică, dar de asemenea a încurajat o folosire mult mai mare a garanției pentru tineret și a dus la promovarea reformelor. În anii de criză, acest instrument în țări ca Italia a fost indispensabil și nu putem aici să renunțăm deoarece, deși situația macroeconomică se îmbunătățește, problema aceasta încă nu e soluționată. Trebuie tot, șombajul în rândul tinerilor. E prioritatea grupului meu și sper ca și colegii să fie de acord cu sugestiile noastre pentru a menține această formă integrată și unitară Uh, în fondul social aceleași obiective pe care le avea acest instrument în uh, programarea anterioară. Și poate că din aceste sinergii va fi, cu aceste sinergii vom putea obține rezultate mai bune. Acum, garanția pentru copii. Am inclus-o în schema din fondul social, urmărind structura propusă de comisie la concentrarea tematică vrem să avem aici un procentual uh, distanțat și un nou articol la capitolul 1. Și comisia noastră a mai discutat despre asta și am avut discuții aprinse, după cum vă amintiți, și am colaborat cu numeroasele organizații care se ocupă de drepturile copiilor și care ne sprijină propunerile și care solicită ca noi, Parlamentul European, începând cu Comisia noastră de Afaceri sociale, să Uh, reușim să transmitem un semnal cetățenilor noștri uh, acum spre sfârșitul acestui mandat, să transmite un mesaj clar de sprijin pentru copii. Împreună cu colegii raportori din umbră și cu raportoarea vom intra în miezul discuțiilor. Dragi colegi, trebuie să fim dispuși uh, la dialog pentru a găsi soluții concrete, deoarece această propunere poate să se îmbunătățească și să devină mai eficace prin contribuția dumneavoastră prețioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Benify. Uh, then I'll give... Vă mulțumim. Urmează domnul Selimovici în numele grupului ALDE. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru o treabă excelentă uh, și pentru colaborarea din cadrul celor două reuniuni ale raportorilor pe care le-am avut până acum. O să fac două comentarii generale și o să indic câteva chestiuni specifice care, din punctul meu de vedere, trebuie tratate. În primul rând, aș dori să subliniez cu precădere nevoia de integrare și de incluziune socială pentru uh, migranți în cadrul um, FSE+. Știu că avem păreri diferite cu privire la migranți și criza migrației și știu că punctele de plecare sunt diferite, însă uh, că vă place sau nu, că vă opuneți migranților sau că sunteți pentru venirea lor, dacă propuneți frontiere închise sau deschise, oamenii aceștia sunt deja aici și nimeni, aproape nimeni, nu va avea de câștigat dacă nu îi ajutăm să se integreze în societate. Deci, oricare ar fi fost poziția dumneavoastră în cazul acestei crize uh, migratorii, trebuie ca oamenii aceștia să fie integrați în societate. Și de aceea noi considerăm că trebuie să punem accent pe măsuri de integrare și de incluziune socială în cadrul FSE+. Cel de-al doilea punct este acela că sprijin foarte mult uh, faptul că uh, statele cu um, um, um, mijloace mai mari uh, să aloce mai mult pentru a ținti șomajul tinerilor. <coughs> Am avut această problemă a șomajului tinerilor încă dinainte de criză. În multe state din Europeană exista această problemă a șomajului tinerilor și acum, după criză, acesta este încă și mai ridicat. Deci e nevoie de niște eforturi, de niște presiuni asupra statelor membre să facă um, mai mult în legătură cu acești niți care sunt, nu sunt nici la școală, nici la muncă. Și uh, de asemenea înțeleg că fiecare grup încearcă să blocheze, să rezerve resursele care sunt importante pentru ei. Respect acest lucru. Însă, la final, ne va lovi o nouă criză pe care acum nu putem anticipa în momentul actual. Poate că nu vor fi refugiații, poate că nu va fi Grecia, dar ceva tot va fi, ceva ce nu putem prevedea. Și de aceea trebuie să punem deoparte bani, să avem un pic de flexibilitate către ce s-ar putea întâmpla. Știu că fiecare grup încearcă să păstreze, să apere resursele um, care sunt importante pentru ei, dar cred că trebuie să lăsăm un pic de flexibilitate, cel puțin o, pentru o parte a fondului. Și apoi câteva chestiuni specifice. Uh, povara administrativă să fie minimă, considerăm că e prea mare și că beneficiarii ar trebui să poată folosi resursele fără prea multe probleme administrative, pentru că acest lucru apare peste tot în Europa. Povara administrativă este de necrezut. Încă un lucru, temeiurile de discriminare, cum am spus-o și la um, Uh, reuniunile raportorilor din umbră. În unele state sunt anumite criterii, să spunem, niște motive pentru care se face discriminarea. Dar dacă vorbim despre anumite motive, dimensiunea este greu de cuantificat. E foarte greu să-l acceptăm pentru că se măsoară diferit dacă, nu știu, extindem, uh, punem un criteriu că suedezii trebuie să beneficieze un uh, um, tratament special, uh, nu știu ce să zic, trebuie să găsim o formulare care să fie de acceptat pentru toată lumea. Și încă un lucru. Trebuie să nu uităm de semestrul european, de recomandările specifice fiecărui țări, dar să nu uităm că până la urmă contribuția trebuie să se facă pe rezultate, pe uh, rezultatele îndeplinite, dincolo de uh, posibilitatea de absorpție a fondurilor. Și la procente, vreau ca statele membre cu un număr mare de NIT să aloce 50% din resursele FSE în cadrul gestiunii partajate pentru a trata șomajul tinerilor și în sfârșit știu că fiecare negociere pe astfel de fonduri devine un pom de Crăciun, fiecare vrea să mai adauge un globuleț, o decorațiune este de neevitat, trebuie acceptat acest lucru, dar cred că până la urmă lucrăm într-o atmosferă plăcută și vreau să-i mulțumesc uh, raportoare pentru că și-a asumat această răspundere. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh, Gabriele Zimmer is not here. Mulțumesc. Gabriele Zimmer nu este de față. Doamna Oelen o, o înlocuiește. Da, mulțumesc uh, scuze în numele raportoarei noastră din umbră, Gabi Zimmer, care nu poate fi astăzi prezentă, dar m-a rugat să vorbesc în numele ei. Noi, cei de la GUE, noi considerăm că FSE trebuie neapărat reformat, având în vedere provocările cu care se confruntă milioane de europeni. Statele membre trebuie să aibă angajamente financiare pentru a Uh, rezolva aceste probleme, mai ales să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor celor mai defavorizate. Și în acest sens am uh, propus o serie de amendamente pentru a ne adapta mai bine la nevoile cu, pe care le au atât de mulți oameni. Să creștem uh, cota pentru incluziune socială la 30% pentru a trata ratele ridicate ale sărăciei în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, am uh, um, propus o cotă necesară la 4% pentru FEAD la nivel național sau cel puțin la nivelurile de actual și să fie calculat în afara celor 30% pentru incluziune socială. De asemenea, am dorit ca rata de cofinanțare pentru acest program prioritar să fie stabilită la 85%. Grupul nostru se opune oricărei trimiteri indirecte um, între resursele FSE și semestrul european, uh, recomandările uh, semestrului Uh, sunt adesea contradictorii cu obiectivele sociale ale FSE Plus și implică niște restricții macroeconomice care împiedică ajutarea celor mai uh, um, nevoiași. De asemenea, trebuie să tratăm niște nevoi um, specifice care nu, se, care nu corespund cu um, uh, provocările naționale, să nu mai vorbim de nivelul european. De asemenea, în ceea ce privește parteneriatele între guverne, uh, Uh, societatea civilă, um, ONG-uri, toate acestea trebuie să fie încurajate, să fie mai inclusive, dar ne trebuie niște norme foarte clare, cum ar fi codul de conduită de la articolul 6 uh, și regulamentul privind dispozițiile comune. GUE consideră că statele membre trebuie să aloce cel puțin 2% din fiecare program pentru uh, gestiunea partajată, pentru construirea de capacități pentru parteneri. De asemenea, Uh, trebuie ca accesul uh, să fie cât se poate de simplu, mai ales când e vorba de um, persoanele cele mai defavorizate. De asemenea, am depus un amendament pentru anexa 2 să ne asigurăm că Uh, clientul nu uh, își dă datele din motive, uh, dacă un client nu își dă datele din motive de viață privată, să nu fie un motiv de excludere a persoanei din programul respectiv și de asemenea considerăm că filiera de inovare socială trebuie să fie dezvoltată și mai mult pentru a testa niște idei noi într-o abordare de jos în sus și în sfârșit mulțumim raportoare și încercăm să venim cu un raport care să corespundă cât mai bine nevoile, nevoilor cetățenilor europeni. Mulțumesc. Îi dau acum cu Nerainche. Pentru verzi. Vă mulțumesc că avem 5 puncte pe care vrem să le introducem în dezbatere. Și noi avem o um, poziție legată de alocarea de resurse pentru incluziune socială din FSE+. Plus. Nu e vorba doar de o distribuire a banilor în întreaga Europa, dar vrem să atingem niște obiective comune și cred că incluziunea socială este o chestiune presantă în toate statele membre ale Uniunii, de aceea alocarea trebuie să crească de la 25 la 30%. Încă un lucru. Comunitățile marginalizate, deja s-au menționat refugiații, și cred că grupul este încă și mai mare. Există anumite categorii care trebuie să se bucură de o atenție specială. La Regii am avut un raport de succes cu privire la includerea comunităților uh, marginalizate și FSE-ul a fost unul dintre uh, locurile unde voiam să facem modificări și de aceea vrem ca cel puțin 2% uh, să fie alocate specific pentru comunitățile marginalizate. Apoi, uh, abordarea privind drepturile fundamentale. Noi am dorit ca FSE să se folosească doar pentru proiecte care nu uh, contravin cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. S-au făcut în trecut investiții care chiar au fost în defavoarea îndeplinirii și respectării drepturilor fundamentale și cred că trebuie să fim foarte vigilenți să nu se mai întâmple asta și în perioada de finanțare viitoare. Um, încă un lucru, al patrulea, se referă la legătura cu semestrul um, european și uh, pilonul social al drepturilor omului. Noi considerăm că FSE poate să joace un rol esențial când e vorba de pilonul uh, drepturilor omului care poate să devină mai tangibil pentru cetățeni. Și finanțarea din FSE Plus ar trebui să fie folosită în mod specific pentru atingerea acestui obiectiv și uh, Um, încă un punct. Uh, de exemplu, și în regiunea mea avem o serie de provocări legate de tranziție. Noi am dori ca tranziția echitabilă să fie pusă în prim plan, mai ales în zone industriale sau fost industriale. Acesta să fie un um, uh, obiectiv specific al FSE. E vorba de ocupare, de calificări. Sunt aspecte foarte relevante pentru aceste regiuni și cred că Uniunea Europeană trebuie să promoveze această tranziție corectă, echitabilă, mai ales în um, regiunile care sunt profund afectate. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. I cannot... Mulțumesc! Nu o văd pe Laura Agea. Ea este raportorul de la FTD, nu locuiește nimeni. Nici pe doamna Bizotul de la ENF nu o văd. Nimeni nu locuiește. Ceea ce înseamnă că o să dau cuvântul celorlalți uh, membri care au cerut cuvântul. Domnul Pirinski, în primul rând, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Este vorba, bineînțeles, aici de noul CFM, perioada 2021-2027 și Comisia vine cu multe noutăți. Înțelegem nevoia de simplificare și de coordonare mai bună între diferitele instrumente care până la urmă urmăresc aceleași obiective. Deși Comisia este ambițioasă, ea n-a reușit să propună niște dispoziții în viitorul regulament cu privire la FSE, care să definească un cadru clar și care să explice mai bine cum se vor folosi resursele din cele cinci uh, instrumente care sunt folosite acum uh, separat. Noi considerăm că politica socială este Uh, sprijinită cu precădere de FSE, acesta este instrumentul principal. Dar fondul european mm, social este până la urmă unul dintre fondurile structurale. Toate reprezintă instrumente uh, importante pentru Uniunea, pentru politica de coeziune a Uniunii Europene. Rolul acestui fond este recunoscut uh, pe larg și trebuie ca importanța să fie recunoscută. De aceea considerăm că acel element, acel strand, acea filieră a fondului care se bazează pe fondul social european să se facă în gestiune partajată, Comisie, statele membre, ca să sprijine mai mult uh, coeziunea socială. În felul acesta, uh, cetățenii o să aibă o percepție mai bună uh, asupra finanțării și o să fim și mai bine alineați cu tratatele europene. De asemenea, uh, celelalte instrumente, um, de exemplu um, filiera pentru sănătate, sigur, uh, sunt și ele importante, dar nu pot aduce aceleași efecte. Deci e foarte important să definim um, modul în care se vor folosi banii, ceea ce va face ca în uh, timpul implementării uh, uh, statele membre să țină cont și mai mult de recomandările făcute de Comisie în cadrul semestrului european. Și trebuie să vă spun că aceste recomandări din semestrul european au mai multe obiective, dar se cam ignoră obiectivele de coeziune socială. Așa că trebuie să avem oarecare rezerve vis-a-vis -vis de aceste recomandări specifice fiecărei țări. Pentru că altfel am acceptat ceva de neacceptat. Să înlocuim politica de coeziune uh, printr-o um, uh, coordonare, printr-o orientare prin cadrul prin semestrul european. Trebuie să existe elemente specifice. Din păcate, Comisia nu a definit foarte clar obiectivele care uh, vor fi atașate FSE+ s-ar putea ca nu toate nevoile să fie acoperite dacă nu sunt uh, atât de bine definite aceste obiective și trebuie să existe și o coordonare trebuie să vedem de asemenea exact fiecare ce rezultate își propune. Pentru că este nevoie de niște reguli concrete de follow-up și de monitorizare. Vom urmări cu atenție acest dosar și sunt convins că um, împreună cu Comisia și după negocierile cu Consiliul o să putem să acoperim și lacunele din propunerea existentă. Dar oricum nu putem accepta ca în propunerea de CFN, CFM nou să se propună mai degrabă o transferul între diferite uh, elemente um, de finanțare. Deci transferul acesta între management direct, management partajat. Fondul Social European reprezintă un, un instrument pe care statele membre o să-l folosească pentru fondurile operaționale. Și de aceea trebuie să facem legătura și cu dispozițiile comune, astfel încât instrumentele care sunt în gestiune partajată, uh, e bine, diferența dintre cele două să fie clar uh, menționată. Dacă deci, nu este o documentă, освен че съдържа някои технически неточности и съществени пропуски, е съставен така... În plus, există o serie de inexactitudini tehnice, anumite lacune. Este un lucru, un lucru clar, dar pe care noi trebuie să-l soluționăm prin amendamentele propuse, noi încercăm să corectăm aceste deficiențe și să acoperim o serie de lacune, astfel încât acest regulament să fie ușor de înțeles și util. În acest text, ca și în multe alte texte pe care le-am adoptat, remarcăm un lucru și anume introducerea jargonului interinstituțional. De exemplu, se folosește termenul corporate, care înlocuiește termenul instituțional și Comisia nu mai vorbește de sisteme uh, instituționale, ci de sisteme de tip corporativ. Eu sper că această tendință să fie luată în considerare și să propunem măsuri astfel încât Comisia să nu dea impresia că se consideră o corporație, ci să se înțeleagă pe sine însăși ca pe o instituție europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Pirinski. Dau cuvântul doamnei Coșlovska. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-mi exprim uh, mulțumirile față de raportoare pentru munca făcută și ar vrea să-i urez succes cu sutele de amendamente înaintate. E clar că munca nu va fi deloc ușoară și am ascultat până acum impresii pozitive. Da, e clar că vom încerca cu toții să ajungem la un rezultat bun. Acum, în ceea ce privește acest fond și utilitatea lui, să nu uităm care sunt obiectivele, de ce s-a creat acest fond pentru a promova valorile democratice, non-discriminarea, coeziunea socială. Pro, toate proiectele realizate în cadrul acestui fond trebuie să aibă niște obiective clare și garantate. Și în ceea ce privește flexibilitatea, uh, Există, bineînțeles, anumite ezitări. Ce anume trebuie să fie flexibil și ce nu, să blocăm anumite părți din acest fond sau nu. Bineînțeles că știm că nu toate guvernele au o atitudine pro-europeană și știm că nu toate guvernele, din păcate, nu apreciază valorile sprijinite de prin intermediul fondului social. Deci există riscul ca acești bani să nu fie cheltuiți pe obiectivele respective. De aceea trebuie stabilite niște condiții, condiții niște legături, uh, niște condiții clare de cheltuire acestor fonduri. Și ar trebui să fie posibil să reacționăm rapid atunci când uh, banii nu sunt cheltuiți cum trebuie. Pe de altă parte, vrem să evităm folosirea acestor resurse pentru niște obiective inutile, deoarece ceea ce ne interesează pe noi sunt valori precum drepturile omului, drepturile femeii. Deci de aceea sunt de acord cu acele amendamente care uh, au de-a face cu uh, semestrul european. Foarte multe idei bune se regăsesc de altfel în aceste uh, recomandări. În cadrul semestrului european uh, sunt uh, arătate specific ce modalități de folosire a fondurilor ar trebui să se aplice în fiecare stat, respectându-se principiile Uniunii Europene. Și bineînțeles că trebuie să existe și un control uh, la final. Și asta trebuie să o spunem și în amendamentele noastre de compromis, că aceste fonduri trebuie controlate, deci trebuie controlată modalitatea de cheltuire a acestora. Și să se evalueze dacă obiectivele stabilite sunt atinse sau nu. Dar nu e suficient ca banii să fie cheltuiți pe cu totul alte motive. Și bineînțeles că pot fi date și exemple, cum ar fi perspectiva de gen. În Bulgaria, de pildă, avem un guvern care nici măcar nu a ratificat Convenția de la Istanbul. De ce a făcut-o? Deoarece există diferite interpretări în ceea ce privește egalitatea între sexe. Dar noi avem principiile din dreptul european și e clar că trebuie să se facă aici uh, o condiționare uh, cu uh, respectarea principiilor. Țin de asemenea să mai adaug că și acest fond, ca și alte fonduri, poate avea efecte pozitive prin um, anumite elemente, cum ar fi inițiativa pentru tineri, um, care încurajează mobilitatea tinerilor. Și să nu uităm că de multe ori uh, lipsa de cunoștințe de limbi străine e un obstacol în calea mobilității. Deci s-ar putea crea aici uh, programe pentru a înlătura aceste neajunsuri, deoarece um, asta e una din primele bariere uh, împotriva mobilității tinerilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru contribuție. Văd că votul în Comisia Emplă va fi pe 26-27 noiembrie. Și dat fiind că avem uh, întârziere, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Fuziunile și diviziunile transfrontaliere dintre companii. Doamna McIntyre are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, le mulțumesc raportorilor din umbră pentru implicarea activă la acest dosar. Am primit 449 de amendamente la proiectul de raport și înainte de a continua, țin să le atrag atenția colegilor asupra acordului la care s-a ajuns între jurii, Comisia de Fond și Comisia noastră acord cu privire la competențele noastre. Marita Ulzo, președinta noastră, împreună cu domnul Svoboda, președinte de la jurii, au scris o scrisoare doamnei Cecilia Wikstrom, care e președinta uh, conferinței președinților de comisii, în care se arată că avem acest acord. Noi ne conformăm regulii, regulii 54, la o listă specifică de considerente și articole. Am trecut în revistă toate cele 449 de amendamente și cred că aproximativ 180 din aceste amendamente uh, țin, de fapt, de competența Comisiei Emplă. De aceea aș sugera ca raportorii de numbră să se ocupe doar de amendamentele care țin de articolele și uh, considerentele pe care suntem noi competenți și chiar cred că așa ar trebui să procedăm. Deoarece nouă coordonatorilor ne trebuie foarte mult timp pentru a apăra poziția Comisiei EMPL, în timp ce alte comisii încearcă să uh, ne fure cum ar fi competențele noastre. De data asta e vorba de jurie și e important să arătăm că respectăm regulile. Așa intenționez eu să procedez, bineînțeles. Nu voi trece acum, nu voi numera acum toate amendamentele, dar poate că mai bine să o fac. Care sunt domeniile de competență? Considerentele 12, 19, 20, 27, 28, 44, 55 și 56. Și articolele sunt 86, aliatul 3, 86D, părțile J și K, 86F, 88L, 86M, alineatul 4, 124A, 134, partea 7 și 8, 163, partea uh, E și L, 168, 160, partea 4. Dacă cineva vrea o listă exactă a articolelor și considerentelor, vă putem transmite și scrisoarea de acord transmisă doamnei Wikström. Eu am încercat să dau dovadă de realism eh, cu privire la ce putem obține noi în eh, cadrul acestei directive. Și, bineînțeles, respectăm competențele comisiei noastre și cred că e foarte important ca orice regulă care va decurge de aici să fie simplă, unificat, uniformă, clară și ușor de pus în aplicare. Aceste reguli trebuie să lăsnească mobilitatea. Și, bineînțeles, trebuie să țină cont de protejarea drepturilor angajaților. Dacă avem niște reguli neclare și greu de pus în practică, statele membre, bineînțeles că vor interpreta fiecare regulă în felul lor și astfel se va reduce eficiența punerii în aplicare și riscăm chiar o fragmentare pe piața unică. De aceea e foarte important să elaborăm prevederile corecte pentru salariați, pentru toate părțile implicate în companii, să avem măsuri de a împiedica înființarea de companii paravan. Deci tot ceea ce vom face noi trebuie să fie rezonabil, proporțional, proporțional și aceste reguli nu ar trebui să fie un impediment la adresa antreprenorilor cinstiți care vor să își uh, extindă activitatea și în alte state membre. Eu propun măsuri pentru a îmbunătăți uh, informarea, consultările și drepturile angajaților, măsuri care să respecte actuala legislație care funcționează bine în acest domeniu. Ceea ce mă deranjează însă este încercarea de a extinde această directivă pentru a acoperi aspecte pe care le-aș putea sprijini, însă nu cred că și-au locul în această directivă. Ideea de a acoperi diversitatea în uh, consiliile directoare. Da, sunt de acord cu așa ceva, însă nu cred că dacă folosim această directivă, facem. Uh, avem instrumentul potrivit pentru a face asta. Aceste structuri au un impact uh, puternic asupra forței de muncă și această restructurare uh, trebuie să ne facă să analizăm cu mare atenție lucrurile. Nu cred că ar trebui să fim distrași de la scopul nostru principal. Nu ar trebui să băgăm alte elemente aici, în acest text, deoarece nu e locul și chiar n-am face nimic bun. Deci sprijin anumite măsuri specifice pentru a soluționa problema companiilor uh, paravan care încalcă legea, deci chiar vreau să fac ceva în privința acestora, în ceea ce privește rapoartele de gestiune și rapoartele în ceea ce privește fuziunile, diviziunile și comerțele transfrontaliere. Amendamentele mele cer niște reguli mai simple pentru implicarea angajaților. Deci există o serie de amendamente care merg în această direcție, pe care le salut din partea colegilor și voi întocmi cu amendamente de compromis în următoarele zile și bineînțeles că voi distribui textele uh, raportor de numbre înainte de următoarea noastră ședință care va fi pe 26 octombrie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul McIntyre! Nu vreau să încep o nouă dezbatere, să stârnesc o nouă dezbatere, însă Spuneați că jurie comisia de fond pentru acest dosar. Noi suntem comisie asociată, conform regulii 54, cu competențe partajate în ceea ce privește drepturile angajaților, participarea angajaților și multe alte considerente pe care le-ați enumerat. De deci noi suntem obișnuiți să colaborăm cu alte comisii și bineînțeles că vrem să ne asigurăm că poziția comisiei amplu în ceea ce vrește chestiunile de ocupare vor fi, bineînțeles, uh, protejate de reprezentanții noștri și vă asigur că vom face tot posibil tocmai pentru a ne respecta acest mandat. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul acum domnului Ceaba Șogă, raportor din umbră de la PP. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, îi dau dreptate doamnei raportor. Trebuie să ne limităm la ceea ce e strict de competența noastră. Și astăzi nu aș vrea decât să fac niște observații de principiu. Ca regulă generală, aș uh, spune și ce am spus la prezentarea proiectului de raport. Pentru ca întreprinderile să activeze liber și pe piața unică, e nevoie de reguli clare, ușor de pus în aplicare. Salut amendamentele care merg în această direcție de a oferi companiilor posibilitatea de a combina rapoartele de gestiune pentru acționari și angajați. Da, regulile trebuie să fie clare, concise, limitate la doar ce e relevant. În ce informarea și dreptul de consultare, multe amendamente creează o dublă reglementare. Deja există reguli care funcționează în domeniu, directiva 14 din 2000. Deci nu cred că trebuie să creăm uh, confuzie în ceea ce privește punerea în aplicare acestor reguli. Aștept discuțiile dintre noi pentru a găsi soluția corectă în ceea ce privește drepturile de participare ale angajaților și vă spun din capul locului că pentru mine regula de 10 ani propusă de unii pentru adoptarea noilor reguli mi se pare excesivă. Și sper să colaborăm foarte bine cu doamna raportor și ceilalți colegi raportori din urmă. Mulțumesc foarte mult! Michael Dechen, uh, the floor is yours, representing S&D Group. Partea grupului SND. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Solicitările mele sunt foarte simple. Lucrătorii merită aceeași certitudine juridică ca întreprinderile. Propunerea comisiei nu este echilibrată în acest punct Europa economică trebuie să facă progrese și în domeniul social, pentru că dacă nu menținem un dezechilibru și oamenii își pierd uh, încrederea în progres și în modelul nostru economic. Ar fi bine dacă lucrătorii când uh, angajatorul se mută să aibă un drept uh, de vot și asta nu se întâmplă astăzi. În cazuri în Germania au arătat asta. Întreprinderile s-au restructurat uh, uh, și au devenit uh, societăți pe acțiuni, ceea ce le-a permis să se sustragă de la regulile germane, germane privind drepturile lucrătorilor. Lucrurile nu s-au schimbat. De ani de zile, eu și grupul, grupul meu solicităm o, o directivă orizontală pentru uh, dreptul de codecizie, să zic așa, al lucrătorilor o astfel de uh, directivă ar fi și pentru a consolida uh, autonomia negocierilor colective. Trebuie să se creeze noi standarde minime prin, pentru participarea lucrătorilor prin uh, informarea, consultarea și uh, dreptul lor de decizie uh, la nivelul întreprinderilor. Ce avem acum în propunerea comisiei este mult prea complicat, foarte greu de, de înțeles și, foarte, și cu atât mai greu de aplicat. Amendamentele mele vor uh, țin cont de toate aceste elemente menționate. Avem nevoie de prevederi simple, aplicabile și care constituie o protecție reală pentru interesele lucrătorilor. Avem nevoie de, o, uh, de un echilibru între dreptul de a stabili sediul unde dorești conform pieței unice uh, cu uh, obligațiile și drepturile sociale protecția subsidiară a drepturilor sociale nu trebuie să fie diluată prin această directivă. Avem nevoie de o protecție pentru drepturile de uh, participare ale, între, uh, ale lucrătorilor în întreprinderi uh, pentru o perioadă de cel puțin 10 uh, ani. Împreună cu colegii mei dorim o cooperare constructivă la acest dosar Solidaritatea nu este ceva despre care să vorbim când ținem discursuri pompoane, pompoase. Trebuie să fie ceva concret pentru protecția uh, drepturilor. Trebuie să existe garanții clare pentru întreprinderi și lucrători. Acesta este obiectivul meu când mă apuc de muncă la acest dosar. La final îmi doresc o siguranță socială mai puternică în Europa. Mulțumesc, domnul Selimovici. Um, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt de acord cu raportoarea. Trebuie să ne concentrăm asupra punctelor um, uh, menționate. Mulțumesc uh, pentru prezentarea sa, dar nu pot decât să fac un comentariu, nu pot să mă abțin de la a face un comentariu general. Uh, senzația generală referitoare la uh, Uh, acest uh, raport este că suntem oarecum sceptici. Îl sprijinim, dar linia generală este că o schimbare de sediu a unei companii într-o altă țară este văzut ca ceva negativ, uh, periculos. Eu nu sunt deloc de această părere. Nu numai pentru că libera circulație face parte din tratate, ci și pentru că eu consider, cred că este un răspuns la problemele pe care le avem. Dacă vrem să avem creștere, să încurajăm companiile să creeze locuri de muncă și uh, să crească, atunci uh, fuzionarea, uh, divizarea, mobilitatea întreprinderilor trebuie să fie încurajate. Din punctul meu de vedere, Raportul uh, este marcat de acest scepticism față de această libertate și trebuie să da. menționez acest lucru. În ceea ce privește punctele specifice referitoare la raport, în primul rând am propus crearea unui raport pentru a se evita um, povara administrativă. Dar aș vrea să subliniez următorul lucru aici. Avem tradiții diferite în statele europene partea sudică a Uniunii Europene um, se bazează foarte mult pe o confruntare între angajatori și sindicate. În partea uh, nordică a Europei cooperăm. Mi se pare că în ultimele două luni rapoartele din partea Comisiei mergeau mai degrabă către modelul sud-european din ce în ce mai mult încercăm să stabilim în lege care sunt uh, drepturile sindicatelor, drepturile angajatelor, uh, um, patronatelor, iar apoi uh, se ajunge la o luptă în consiliile de administrație. Noi nu funcționăm așa. Noi considerăm că este un mod de a distruge modelul nordic care de fapt funcționează destul de bine. Noi cooperăm cu sindicatele um, angajatorii și sindicatele nu participă la aceste discuții și au autonomie totală și aș vrea să subliniez acest lucru. Noi am vrea ca acest raport să fie aceste elemente să fie uh, abordate în mod autonom de către uh, sindicate și patronate. Statul nu trebuie să se, impl- să se implice aici. și să se implice, să influențeze atingerea unor soluții. Deci îmi pot închipui să avem un singur raport, dar este clar că trebuie vorbit despre autonomia partenerilor sociali. Apoi amendamentul 50 include definiția uh, aranjamentelor artificiale. Îmi dau seama că aceste aranjamente sunt definite foarte diferit în statele membre. N-aș vrea să scădem standardele pe care le avem pentru că ceilalți au standarde mai scăzute. Aș vrea ca statele membre să poată să-și uh, aleagă uh, standardele, astfel încât să nu ajungem să nu ajungem în situația în care să încercăm să găsim un nivel comun care va fi clar cel mai scăzut. Apoi, ideea de a avea motive justificate pentru astfel de aranjamente. Apoi, am sugerat schimbarea formulării de la plăți adecvate la plăți potrivite. Eu cred că adecvat este mai bine pentru că statele uneori cumpără uh, acțiuni având informații pe care acționarii minoritari nu le au. În această situație, statul îți oferă un proiect pe care trebuie să-l uh, accepti, dar acesta rare ori este uh, văzând, văzut ca fiind cel potrivit acționarii minoritari trebuie să fie protejați și să aibă informația în același timp cu ceilalți. Și, bun, nu uh, vorbesc despre me mecanismul de plângeri. Acesta prevede ca uh, cei care sunt nemulțumiți de nivelul plătit să poată cere o recalculare în fața instanțelor uh, Aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorii din umbră la acest raport. Cred că mobilitatea companiilor uh, din uh, Europa trebuie văzut ca ceva pozitiv, nu ca ceva care ne creează probleme. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Selimovici. Aș dori să-i dau cuvântul doamnei Lopez Bermejo, dar nu o văd, nu văd nici pe cineva care să o uh, înlocuiască. Domnul Mitrofanos, din partea verzilor, nu este nici el prezent. Asta înseamnă că am ascultat pe toți cei care erau prezenți Uh, ce spuneți, doamnă McIntyre? Doriți să trageți concluziile? Aștept cu nerăbdare reuniunile raportorilor din umbră pentru că sunt convinsă că vom ajunge la un acord. Doamna președinte, sunt convinsă că dezbaterea va fi una pozitivă. Discutarea amendamentelor astăzi, 18 octombrie. Adoptarea la Comisia pentru Ocupare este planificată pe 15 noiembrie, iar adoptarea la uh, jurii 20-21 noiembrie. Următoarea reuniune aș vrea să vă amintesc că Reuniunea planificată pentru 5 noiembrie. Următoarea reuniune va fi pe 16 noiembrie la Strasburg, apoi pe 19 și 20 noiembrie la Bruxelles. Avem, uh, iată, o perioadă mai plină în, uh, la sfârșitul lui noiembrie, dar 5 noiembrie se anulează. Mulțumesc uh, pentru prezență tuturor. Doamna președinte mulțumește cu amabilitate și interpreților. Uh, îmi dau seama că nu i-am întrerupt pe oameni când vorbeau prea repede, spune doamna președinte. Dar data viitoare voi încerca să fac o treabă mai bună. Vă mulțumim!